um, ordinea în care o anunț vor fi, va fi și ordinea uh, vicepreședinților, 1 până la 14. Citesc așadar uh, rezultatele în, în uh, ordinul în ordinea voturilor. Voturi 672, voturi uh, invalide 17, voturi uh, val valabile 655. Candidații au obținut următoarele uh, voturi. Gianni Pitela, 319 voturi. Miguel Angel Martinez, 295. Ani Podimata, 281. Alejo Vidal Quadras 269 de voturi Georgios Papastamkos 248 Roberta Angelili 246 Otmar Caras 244 Edward Macmillan Scott 239 Doamna Isabel Durand 238 Domnul Alexander Alvaro 235 Rainer Wieland 230 Domnul Oldrich Vlasak, 223 domnul Las Iacek Protasievici 206 și domnul Laslo Șurian 188. Toți candidații au fost aleși în ordinea pe care am uh, menționat-o. De aceea vă întreb, cineva dintre candidați uh, are obiecții față de aceste alegeri? Se pare că nu este cazul. Cu aceasta Colegii sunt uh, investiți în funcția de vicepreședinți. Felicitări! Doamnelor și domnilor, compoziția noului prezidiu va fi uh, comunicată președintelui și celorlalte instituții ale Uniunii Europene. Are cuvântul acum în numele Comisiei Europene, domnul președinte Barroso. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru Torning Schmidt, stimați membri ai Parlamentului European. Aș dori să încep prin a vă mulțumi, doamnă prim-ministru, pentru